S-am încheiat discuția, se va vota mâine la 12 și jumătate. Ora l'ordine del giorno reca la relazione del... Acum, uh, raportul doamnei Sonia Alfano, criminalitate organizată în Uniunea Europeană. Da cuvântul raportare pentru 4 minute, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă satisface mult activitatea pe care am putut-o desfășura cu toate grupurile politice, mai ales cu raportorii din umbră, domnul Iacolino de la PP, Croceta de la Socialiști, Albrecht pentru Verzi și alții. Aceștia au contribuit în mod hotărător la un text final foarte ambițios și complet. Mafia și crima organizată reprezintă una din principalele amenințări pentru siguranța uh, cetățenilor UE. Pentru prima oară în istoria politică europeană se face referire explicită într-un document oficial la mafii și la necesitatea de a le combate în mod transnațional. E fundamental să ne concentrăm pe crima organizată și mafii, pentru că, după cum arată rapoartele Europol, E, e o situație de adevărată metastază a crimei organizate în statele membre, aceste organizații infiltrând economia, finanțele, politica, administrația publică. Prin acest raport, Parlamentul European propune o linie concretă, politică, de combatere acestora, o terapie față de gravitatea situației, o terapie coordonată care naște din analizele celor care zi de zi luptă împotriva crimei organizate. Profit de ocazie să mulțumesc magistraților, reprezentanților forțelor de poliție, oamenilor de știință, uh, juriștilor care au contribuit cu experiența lor prețioasă la elaborarea soluțiilor propuse, care zi cu zi cu abnegație și sacrificiu reprezintă statele membre într-o luptă inegală împotriva organizațiilor uh, criminale. Sigur, scopul uh, acestora este profitul, de aceea în raport se pune uh, accentul pe confiscarea patrimoniilor care țin direct sau indirect de crimă organizată. Uh, deci ne interesează foarte mult propunerea de directivă pe care, a făcut-o, pe care o va prezenta Comisia Europeană în următoarele luni privitoare la un corp juridic european în legătură cu sequestrarea, confiscarea, blocarea uh, patrimoniilor uh, infracționale. De aceea mă bucur că doamna Reding este aici ca, uh, că vreau să-i spun că Parlamentul Politic este foarte hotărât, cerem norme europene care să uh, permită confiscarea extinsă și măsuri de prevenire eficace, cum ar fi și confiscarea fără condamnare, uh, inclusiv când e vorba de terți și norme pentru utilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate ca să închidem cercul acelei operațiuni culturale cu implicarea societății civile, în absența căreia simpla combaterea crimei organizate ar fi un efort în var. Ca să vă dau un, o idee de uh, importanța documentului pe care îl vom vota mâine, în document se cere armonizarea normelor în privirea, în privirea combaterii crimei organizate pentru uh, uh, protecția victimelor, o mai bună coordonare a operațiunilor Europol, Eurojust, OLAF, inclusiv autoritățile naționale, o îmbunătățire a cooperării judiciare și aplicarea principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judecătorești, norme în materie de transparență și prevenire, ca să evităm că fondurile publice ajung în mâinile crimei organizate, norme împotriva uh, infracționalității financiare și spălării de bani, uh, norme pentru a evita ca condamnații definitiv pentru uh, uh, infracțiuni legate de crimă organizată să poată candida în alegeri. Aceasta este o propunere, doamnă comisar, uh, pe care am dorit-o puternic la Comisia Libe și sperăm să nu rămână doar uh, vorbe goale vom contribui cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție să se treacă la fapte pe linie cu tratatele în vigoare, cu respectarea uh, tratatului uh, Uniunii Europene, care mm, dau uh, adunărilor parlamentare din Europa rolul fundamental pentru a apăra interesele cetățenilor. De aceea ne așteptăm ca și Comisia imediat să ia act de importanța politică a poziției Parlamentului European. Încă ceva Uh, lucru cel mai important, cred, vreau să dedic acea, acest, acest raport, acest prim pas al Parlamentului European tuturor victimelor nevinovate a, a, uh, crime ale crimei organizate și ale mafiei. Să reamintim pe cei care au plătit cu viața alegerea de a nu face compromisuri morale. Ei trebuie să fie un exemplu pentru noi și ne impun să dăm semnale puternice, după cum sper că vom da un semnal puternic mâine către toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Grazie, onorevole Alfano. Mulțumesc, doamna Alfano. Acum are cuvântul domnul Iacolino. Sì, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. La signora Alfano per aver... Mulțumesc, doamne Alfano, pentru că a dat un impuls puternic unei măsuri atât de importante care însemnează o contribuție din partea tuturor grupurilor politice, până la urmă. Până la urmă, un cadru unitar ca să combatem mai bine și mai hotărât fenomenele mafiote și uh, ale crimei organi- criminalității organizate. Cu această măsură și mai ales cu propunerile pe care sunt convins că și Comisia le va face, vor fi eliminate barierele actuale și se, se vor putea uh, sequestra uh, avuțiile mafioților. Uh, Sigur, trebuie năsprite și pedepsele cu închisoarea uh, pentru cei care s-au făcut vinovați de infracțiuni uh, uh, cu caracter mafiot, confiscarea în scop social a averilor, cooperare judiciară bazată pe încredere. Posibilitatea de una la all'avanguardia sempre più avveduta o, o cooperare uh, din ce în ce mai mare pentru protecția cetățenilor onești, și uh, ei reprezintă pe cei, și pe cei care, nedorind să se uh, supună mafie, au plătit cu viața. Mulțumesc, doamna președinte. Se la parola all'onorevole. Mulțumesc, doamna Zaborska. Intervenție fără microfon. Presidente. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, Protecția fiecărui cetățean european de crimă organizată este un obiectiv foarte important. Grupul cel mai vulnerabil al copiilor și al tinerilor trebuie protejat cel mai mult. Nu pot imagina însă protecția copiilor fără cooperare din partea părinților. În urmă cu uh, ceva vreme am uh, organizat campania Știi unde se află copilul tău acum? Am uh, pregătit și câteva broșuri prin care îi informăm pe părinți cu privire la riscurile la care sunt supuși copiilor. La momentul de față am implicat în aceste acțiuni trei comisari, deși situația amenințării copiilor uh, um, de către crimă organizată este foarte gravă. Nu am găsit, din păcate, niciun răspuns la această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Costa. Ehm, doamna Costa, mă scuzați. Doamna Costa, da, felicit și eu raportarea pentru un raport foarte important care va deveni un punct de referință pentru acțiunea Parlamentului într-un domeniu în care are noi competență. În baza Tratatului Lisbona. Pe baza Tratatului Lisabona Problema luptei împotriva criminalității organizate și a mafiei în Uniunea Europeană uh, necesită o comisie specială și constituie un punct fundamental. Sunt anche, mm, prețul anche che sia stata... De asemenea, mă bucură că a fost ținut uh, cont și de unele propuneri pe care le-am făcut eu, uh, de exemplu, pentru un forum european al familiilor victimelor am mai cerut și o abordare holistică pentru traficul de ființe umane și de minori și în problema adopțiilor ilegale. Există și o recentă directivă europeană în acest sens. Vreau să mai subliniez că femeile, minorele, sunt uh, ma- o mare parte a victimelor directe și indirecte a acestor infracțiuni. Trebuie să susținem, să protejăm pe femeile care cad victime ale violenței, chiar când au uh, caracter de martori. Uh, mai ales când aparțin de familii uh, mafiote sau criminale. Acestea uh, adesea o iau pe calea justiției și din ce în ce mai mult femeile se implică și în magistratură, în avocatură, în forțele de ordine, în lupta împotriva criminalității, dar și femeile din domeniul educației încearcă să schimbe cultura tinerilor noștri în acest domeniu. Mulțumesc! Parol. Mulțumesc! Am Flașicova! Mulțumesc foarte mult, președinte, comisar. Combaterea criminalității organizate face parte din uh, politicile în domeniul justiției ale Uniunii europene. Cooperarea în domeniul polițienesc uh, și al justiției trebuie îmbunătățită în special uh, cu privire la cele instrumente care și-au dovedit eficacitatea în combaterea criminalității organizate și a mafiei. Susțin uh, ideea lansării unei inițiative în sprijinul uh, confiscării profiturilor din activități criminale. Și consider că este binevenită orice măsură în acest domeniu și că fondurile din aceste confiscări ar putea fi alocate pentru niște cauze bune, ca de pildă protejarea martorilor. Grație. La parola... Mulțumesc. Albrecht are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, stimată uh, doamnă vicepreședinte a Comisiei Reding, stimați uh, colegi, stimați colegi. Cred că am ajuns la un compromis bun. De aceea aș dori să mulțumesc și colegei Alfano cu privire pentru raportul său cu privire la criminalitate organizată. Verzi susțin acest raport, considerăm că este important să facem progrese aici. Comisia a venit deja cu propuneri și cred că e bine ca și Parlamentul European să-și spună opinia în ceea ce privește direcția. Poate nu suntem într totul de acord uh, în ceea ce privește măsurile concrete, însă dezbaterile vor continua. Apelul meu însă se adestrează Comisiei și Consiliului pentru că o mai bună cooperare va fi posibilă doar dacă se va ajunge la niște standarde comune în ceea ce privește cooperarea în domeniul justiției și în domeniul polițienesc. Chiar unele state membre încă se opun. Așadar, trebuie să ne armonizăm standardele dacă vrem să facem progrese în combaterea criminalității. Mulțumesc. Grazie, la parola all'onorevole Pasca. Mulțumesc. Acum domnul Pașca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Raportorul uh, Consiliului Europei pentru uh, Drepturile Omului a publicat uh, anul trecut raportul său privind uciderea civililor în Kosovo și crimă organizată. E vorba de domnul Dick Marty. Primul ministru, uh, de la momentul respectiv, uh, se zvonește că ar fi condus la sfârșitul anilor 90 o um, organizație criminală care a comis foarte multe crime. S-a început o investigație a, um, a pe baza acestui raport al lui Dick Martin. Noi credem că aceste acuzații aduse fostului prim-ministru sunt foarte serioase și misiunea EULEX nu trebuie să se bazeze doar pe asistența oferită organismelor um, kosovare și sistemului de justiție kosovar, în special având în vedere că între timp s-au comis mai multe crime. De aceea cred că această rezolvare acestei probleme va fi foarte importantă pentru Balcani. Mulțumesc. Doamna Reding are cuvântul, doamna comisar. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult doamnei Alfano pentru acest raport foarte complet. Lista lungă a recomandărilor cu siguranță va reprezenta uh, o sursă de inspirație foarte bună pentru lucrurile viitoare ale Comisiei în acest domeniu. Crima organizată acoperă foarte multe domenii ale activităților ilegale și reprezintă de asemenea un fenomen global lupta împotriva acestui fenomen este de asemenea un fenomen global. Nu ne surprinde faptul că mai multe recomandări se adresează domeniilor de politică care depășesc afacerile interne. Multe dintre aceste recomandări vor ajuta Comisia să simplifice lupta împotriva crimei organizate în uh, alte domenii ale politicii noastre, în special în, uh, și inclusiv în uh, ceea ce privește statele terțe. Um, noi facem uh, apel la statele membre să ratificăm um, instrumentele um, pentru combaterea a crimei organizate. Aceste instrumente trebuie de asemenea să fie și implementate atât în UE cât și în țările partenere. Noi uh, evaluăm transpunerea deciziei cadru pentru combaterea crimei organizate la ora actuală. Vom face și un studiu care uh, este menit să oferă o imagine clară a situației actuale în acest domeniu. Abordarea Uniunii Europene uh, a problemei crimei organizate este uh, una strategică bazată pe obiective comune acest lucru a fost uh, uh, stabilit prin comunicarea din noiembrie 2010 privind strategia de securitate a Uniunii Europene și sunt mai multe obiective pe care dorim să le atingem. În uh, viitorul uh, raport anual privind implementarea strategiei de securitate interne vom uh, prezenta și detaliile necesare. Unul dintre obiectivele cheie este combaterea crimei organizate, eliminarea um, motoarelor sale și uh, um, trebuie de asemenea să abordăm uh, problema câștigurilor financiare. În iunie, Comisia a adoptat un pachet anticorupție și viitorul uh, raport privind uh, uh, lupta împotriva corupției va încuraja uh, angajamente mai multe din partea statelor membre. Uh, în ceea ce privește eradicarea acestui fenomen. Confiscarea și recuperarea um, veniturilor din activitățile criminale reprezintă o componentă esențială. Noi pregătim uh, o nouă propunere legislativă menită să înlocuiască instrumentele existente și să crească abilitatea statelor membre de a confisca active informațiile financiare au potențialul de a deveni o uh, unaltă foarte utilă în uh, anchetă. Noi propunem, uh, vom propune în 2012 o strategie în acest sens la nivelul Comisiei. Europol și Eurojust continuă să joace un rol important în cooperarea polițienească și judiciară. Avem foarte multe uh, povești de succes în ceea ce privește uh, lupta împotriva traficului uh, de carne vie și uh, împotriva pornografiei infantile. Vom continua să reflectăm asupra moduri de a crește rolul jucat de aceste agenții în viitor. Sunt multe alte chestiuni pe care aș putea să le uh, amintesc, lucruri care se regăsesc în raportul dumneavoastră, doamnă raportor. Vom reveni asupra lor în mod foarte concret. De exemplu, mâine uh, Comisia va aduce în discuție o comunicare um, către, pentru o reacție um, europeană mai puternică în ceea ce privește drogurile. Um, dorim să reorganizăm uh, lupta împotriva comercializării drogurilor Sper, sper să putem coopera bine și sper de asemenea că veți continua să ne ajutați să facem progrese, nu doar prin uh, intermediul rapoartelor, ci și prin acțiuni foarte concrete, pentru că avem multă nevoie de astfel de acțiuni. Comisaria, la discuție. Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat uh, și acest punct. Se va vota mâine la 12 și 30 de minute. Și acum raportul domnului Cristian Preda cel de-al patrulea for